Good afternoon, um, everybody. Uh, welcome in our... Dragi colegi, bine ați venit din nou la sesiunea din această după-amiază. Primul punct pe care îl avem pe ordinea de zi se referă la proiectul de raport cu privire la normele și procedurile pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele. Nicola Danti este raportorul nostru. Nicola, îți dăm cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc și colegilor. Au uh, avut loc numeroase scandale în ultimul timp, cum ar fi Dieselgate, și asta ne-a arătat că existența unor produse nesigure și neconforme, din păcate, o realitate în continuare. Și din ultimele date ale Comisiei din martie 2018, în legătură cu notificările la sistemul RAPEX, pentru produsele periculoase care nu sunt agroalimentare ne arată că sunt, din păcate, prea multe cazuri de neconformitate și pericol. Săptămânal, 50 de astfel de notificări au loc și 2000 anual. Cifre în creștere, care privesc mai ales bunuri cu un mare impact asupra vieții de zi cu zi, cum ar fi jucării, automobile, textile, îmbrăcăminte, aparatură electronică, articole pentru copii, Gândiți-vă că nu există o categorie de populație mai uh, vulnerabilă decât copiii și bătrânii. Astfel este subminată încrederea consumatorilor uh, în ceea ce privește siguranța și compatibilitatea de mediu acestor produse practic e pus în pericol uh, buna funcționare a pieței comune și sunt compromise și alte interese publice, deoarece de multe ori în spatele nonconformității se află alte fenomene, cum ar fi evaziunea fiscală, nerespectarea legislației de mediu sau contrafaceri. Companiile care respectă normele, de asemenea, sunt dezavantajate uh, în ceea ce privește concurența. Asistăm la um, importuri crescute în UE, așa cum se arată și în uh, raportul ce privește bilanțul comercial, balanța comercială. Deci tocmai sporirea de importuri către UE, dar și faptul că acum lanțurile de valoare sunt din ce în ce mai complexe, există un număr mare de produse în circulație, comerț online, noi tehnologie, bine, toate astea sunt uh, noi provocări pentru vigilanță, pe piețele Uniunii și pentru Uniunea Europeană în general. E clar că acum, mai mult decât în trecut, doar o supraveghere a pieței adecvată, eficace și coordonată la nivel european poate face față acestor provocări pentru a le garanta consumatorilor unor produse uh, sigure și conforme. Pentru asta nevoie de norme mai stricte, mai moderne decât cele actuale. Unele sunt deja depășite, deoarece uh, nici nu s-a aprobat pachetul, pachetul legislativ în 2013. Aș vrea să mă refer la acest pachet din 2013. Inacceptabil că nu a încercat Consiliul să găsească un compromis cu Parlamentul cu privire la anumite elemente cheie. Practic, Comisia de asemenea a renunțat la rolul său de mediator în, într-un subiect atât de important cum ar fi etichetarea made in. Astăzi ne confruntăm de cu un text legislativ care e condiționat practic de mm, eșecul pachetului precedent. O primă reflexie se referă la domeniul de aplicare a regulamentului. Înțelegem motivele tehnice ale celor care cer extinderea domeniului de aplicare pentru a include și produsele nearmonizate, însă cred că ar fi o greșeală politică să suminăm valoarea pachetului de dispoziții aprobate de această instituție la sfârșitul uh, mandatului anterior. Bineînțeles, uh, blocajul la pachetul din 2013 face lucrările mai complexe, dar și mai urgente și necesare. În orice caz, cred că principalul obiectiv comun este să ajungem la o adoptare la acestui regulament până la sfârșitul acestui mandat pe baza unui test eficace, ambițios și care să îmbunătățească propunerea care oricum merge în direcția cea bună. Ar fi un semnal important și astfel vom recupera practic o parte din timpul pierdut. Acum, noi uh, vom face tot posibilul și calendarul lucrurilor noastre demonstrează acest lucru și sper ca și viitoarele președinții vor ști să garanteze un parcurs rapid la acest dosar atât de important pentru siguranța cetățenilor și competitivitatea țesutului nostru de producție. În proiectul de raport, care e considerat împreună cu amendamentele care vor veni în, ultime, în următoarele zile, se încearcă să se consolideze principalele dispoziții din propunerea Comisiei, pe baza anumitor obiective de fond. În primul rând, prevederile din regulament trebuie să fie mai eficace și moderne. În test, text încercăm să avem un echilibru uh, cuprinzător, bazându-ne pe claritate, eficacitate și proporționalitatea normelor, o abordare bazată pe risc, digitalizare și reducerea birocrației. Această direcție se îndreaptă crearea unei baze de date uh, cu privire la conformitate, care să unească o serie de informații cu legătură între ele pentru a garanta mai multă vizibilitate, o reperabilitate mai mare și costuri mai reduse pentru operatori. De aceea am uh, anulat uh, parteneriatul public-privat de la articolul 7. Nu ne opunem colaborării între sectorul public și privat, avem dispoziție din articolul 8 în acest sens, însă suntem convinși că trebuie evitate conflictele de interes atât de periculoase care ar putea pune uh, sub semnul întrebării imparțialitatea anchetelor și controlelor oficiale. oficiale. Ața a fost de altfel și punctul slab uh, care s-a văzut în recentele scandaluri. Acum, articolul 4. Extinderea obligațiilor de uh, raportare cu privire la conformitatea produsului. E un element clar pentru a garanta condiții egale de participare în beneficiul producătorilor europeni, care deja trebuie să respecte multe obligații comunitare ce țin de conformitatea produselor. Nu vrem măsuri protecționiste. Credem că este un instrument util pentru o mai bună atribuire a responsabilității atunci când apar produse nesigure și nonconforme. Al doilea obiectiv, să garantăm un nivel mai mare de cooperare între autoritățile naționale. Astăzi, în statele membre există peste 500 de autorități care, cu responsabilități diferite, contribuie la supravegherea pieței. Avem nevoie, clar, de mai multă cooperare și colaborare între aceste instituții și de aceea am consolidat anumite dispoziții din propunerea Comisiei pentru a spori schimbul de informații și consolida cooperarea între diferitele autorități. De pildă, cred că ar fi foarte important să avem o implicare mai mare a autorităților vamale, care sunt foarte utile, deoarece au expertiză în ceea ce privește combaterea contrafacerii și în ceea ce este controlarea altor categorii de mărfuri uh, cu risc înalt. De asemenea, autoritățile în supraveghere a pieței din statele membre trebuie să aplice aceleași reguli și în același fel. Pentru asta am mai introdus o serie de amendamente pentru a obține o mai mare uniformitate. Mă refer, de exemplu, la armonizarea metodologiei generale de evaluare a riscurilor, la controle pentru a pentru a asigura condiții egale și pentru a evita um, eludarea de la controle. Deci să vedem că în ce state membre există puncte de intrare pe piața comună unde vigilența nu funcționează bine. Am inclus și obligația evaluării între omologi la nivel de autorități naționale cu scopul de a uh, consolida omogeneitatea procedurilor de control și pentru a stimula circulația de bune practici și pentru a stimula astfel autoritățile care sunt mai puțin eficiente pentru a ridica astfel uh, întregul uh, nivel de supraveghere. Un alt obiectiv, consolidarea dimensiunii comunitare în ceea ce privește supravegherea piețelor. Crearea rețelei e o idee bună, un pas uh, important către ceea ce va fi obiectivul nostru pe termen mediu, crearea unui sistem unic de supraveghere. Am încercat să consolidez rolul uh, atribuind următoarele competențe. Elaborarea de uh, o strategii comune europene pe baza unor priorități comune, definirea unei metodologii generale de evaluare a riscurilor pentru a evita um, deciziile incoerente, crearea de condiții prelice pentru controle, mai ales în ceea ce privește produsele cu risc înalt. Acum, în ceea ce privește divergențele de aplicare a, a regulamentului, deci vrem să soluționăm aceste divergențe și, de asemenea, vrem să încurajăm schimbul de informații a, cu privire la produsele non-conforme și la riscuri. Al patrulea obiectiv, să facem față marilor provocări e-commerce, siguranța produselor conexe internetului și noile produse în categoria de risc. Una din principalele provocări este cea de a adapta activitatea personală de supraveghere a vieței la schimbările care au loc în comerțul internațional. Acum o mare parte din tranzacții se întâmplă online și de aceea am introdus o serie de dispoziții în text pentru a crește atenția față de această dimensiune. Ne dorim ca și în mediul online să fie același nivel de control ca pe piața tradițională, pentru că astfel consumatorii să beneficieze de garanții de pline. Le solicităm platformelor, jucători de pe piață să dialogueze cu autoritățile de supraveghere a piețelor pentru a garanta siguranța produselor uh, achiziționate. Aș vrea să atrag atenția și asupra nevoii de a actualiza conceptul tradițional de conformitate și siguranța produselor, știind că apar acum foarte multe produse ce țin de internetul lucrurilor, de inteligența artificială și de internet în general. Deci aici avem deja o întârziere acumulată și ar trebui să facem tot posibil pentru a avea un rol pionier în lume. De asemenea, utilizarea noilor tehnologii. Mă gândesc de pildă la tehnologia blockchain sau la etichetarea electronică electrică pentru a garanta trasabilitatea produselor de-a lungul întregii filiere. Aș vrea să mă refer la resursele financiare acum, o dimensiune esențială și o condiție prealabilă pentru o supraveghere eficace a piețelor. E nevoie de mai multe resurse, atât la nivel european, cât și pentru laboratoarele de cercetare, dar și la nivel național, pentru a sprijini activitățile uh, zilnice de control pe teritoriu în punctele de intrare a mărfurilor. Deci, pe lângă o dotare financiară mai mare în următorul uh, CFM, e nevoie de înființarea unui mecanism automat pentru uh, redirecționarea veniturilor uh, obținute în urma confiscărilor. Doar așa se poate garanta și o supraveghere mai bună. Să ceri o bună supraveghere nu înseamnă că ne opunem globalizării sau liberului schimb. Europa, în perioada lui Trump și a protecționismului, trebuie să fie în continuare un continent deschis la schimbări să vrei o supraveghere eficace înseamnă să pretinzi că se respectă pe deplin sistemul de norme și standarde cu care ne-am dotat de-a lungul timpului pentru protejarea siguranței și a modelului nostru social. Și de mult le cerem IMM-urilor și marilor companii care produc în Europa ca și care se confruntă zilnic cu obligațiile și procedurile comunitare. Și trebuie să cerem același lucru și producătorilor din afara UE. Pentru a construi un sistem mai eficace, mai european de supraveghere a piețelor, va fi nevoie de contribuția majoră a tuturor protagoniștilor UE, operatori economici, autorități naționale. Le datorăm asta cetățenilor, dar și țesutului nostru de producție. Vă mulțumim foarte mult. Acum, domnul Caras de la PP, raportor din umbră, însă astăzi Domnul Pascal Arimas este purtător de cuvânt al PP-ului astăzi aici. Mulțumesc. Da, așa este. Reprezint diversi colegi, inclusiv pe colegul Otmar Caras, care mi-a trimis textul uh, său. Uh, e un text la persoana întâi, deci când voi spune eu, eu, eu, uh, asta înseamnă că, de fapt, spun, rostește aceste cuvinte Otmar Caras. Mulțumesc uh, pentru raportul excelent al domnului Danti și iată ce scrie el la persoana întâi despre acest ra raport. Consider că este foarte important să găsim o poziție echilibrată. În aceast, această propunere sunt diverse interese uh, care sunt foarte divergente și deci va fi imposibil. Vom uh, lua decizii de direcție și uh, vreau să pun punctul pe I cu privire la articolul 4, în ceea ce privește extinderea ideii de a avea o persoană responsabilă de conformitatea informațiilor până la sistemul comparabil cu cel al oferirii unei autorizări, unei împuterniciri. Sunt uh, de acord cu uh, procedura sugerată de domnul Dante, produsele din terțele state ar trebui să treacă prin aceleași norme de armonizare uh, precum produsele din plan local. Condiții egale pentru toți participanții la piață. Eu nu sunt pentru reglementări speciale sau excepții. Uh, în acest caz. Mi-aș imagina, de exemplu, să discutăm despre posibilitatea unor exceptări dacă e să putem respecta în continuare propunerea inițială a Comisiei. Dar asta ține cumva de comisie după ce se va face analiza tuturor reglementărilor din anexă. În ceea ce privește propunerea de a crea o bază de date, o să spun sincer că eu sunt încă pentru a avea o asemenea bază de date, dar totodată trebuie să ne dăm seama că, din păcate, am primit feedback negativ din partea părților interesate. Consiliul cu siguranță nu va fi de acord cu o bază de date și chiar dacă sunt avantaje pentru aceasta, eu cred că nu va fi o idee fezabilă cel puțin uh, nu potrivit uh, feedback-ului de până acum. Spre surprinderea mea a fost mult prea negativ. În ceea ce privește ștergerea articolului 7 uh, cu privire la acordurile de conformitate prin parteneriate, sunt de acord cu domnul Danti că pot duce la conflicte de interes. Și eu sunt pentru eliminarea articolului 7 sau pentru o reformulare în care să se stipuleze că autoritățile de supraveghere a pieței uh, în limita resurselor, trebuie să coopereze cu agenții economici. În ceea ce privește articolul 8, uh, declarația de interese și de intenție, um, e vorba de uh, confidențialitate aici și de imparțialitate. Trebuie să fixăm aceste lucruri prin criterii obiective. Articolul 8 cu 2 trebuie să poată fi menținut. E vorba de posibilitatea ca autoritățile de supraveghere a pieței să poate utiliza informațiile dobândite de la agenții economici. Iar apoi, în ceea ce privește munca a autorităților de supraveghere, sunt de acord cu ideea generală a domnului uh, Danti de um, a avea cooperare, iar în ceea ce privește organizarea explicită și a axarea pe piața online, eu cred că trebuie să vedem ce părere are Consiliul, cum evaluează ideea, iar în ceea ce privește modificările de la 32 cu privire la rețeaua pentru conformitatea produselor, aici am putea crea o conexiune mai puternică în ceea ce privește uh, ceea ce rezultă din articolul 20 și uh, litigiile cu privire la verdictele contradictorii de la autoritățile de supraveghere. Uh, în rest, abordarea domnului Danti mi se pare una foarte bună. La ora actuală, noi lucrăm pe amendamente și vom încerca să uh, ne adaptăm uh, regulamentului din 2008 și propunerii din 2013. E de dorit să existe un text unitar pentru că este în spiritul mai bunei legiferări. Mă bucur uh, de pe acum să lucrez cu domnul Danti și cu ceilalți raportori din umbră de la alte grupuri politice. Mulțumesc! Mulțumesc! de la ECR, Dan Dalton. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. E clar că trebuie să îmbunătățim felul în care funcționează supravegherea pieței. Ce s-a întâmplat cu Volkswagen a arătat că lucrurile n-au mers atât de bine pe cât ne-am fi așteptat mereu identificăm produse neconforme, e, de exemplu, se întâmplă mereu la jucării, dar pentru alte categorii de produse este cumva lacunar uh, domeniul de supraveghere. Este important să susținem uh, întreprinderile care fac ceea ce trebuie, să îi susținem pe consumatori. Pro- suntem de acord în mare parte cu ce propune Comisia, dar avem câteva îngrijorări, pentru că, iată, prin proiectul de raport ele încă n-au fost soluționate. Mai întâi e vorba de persoana responsabilă de conformitate, așa cum s-a vorbit deja. Uh, Mie mi se pare că este un blocaj la adresa comerțului, o mare barieră neantarifară, cu efecte asupra micilor întreprinderi și asupra consumatorilor, fiindcă vor vedea mai un număr scăzut de bunuri importate. Domnul Arimo a spus că fiecare întreprindere ar trebui să facă obiectul acelorași norme, dar mie mi se pare că unii vor uh, fie expuși unor reguli mult mai stricte. Uh, vor uh, trebui să treacă prin numeroase filtre de verificare la mii de kilometri distanță pentru a importa, exporta ce? O jucărie. Este o mișcare pur protecționistă. Eu știu că comisia s-a sucit și a spus că ei cred că este în conformitate cu OMC, dar nu ne ajută mai departe, fiindcă deschide ușa tuturor partenerilor comerciali să impună și ei aceleași blocaje pe bunurile noastre. Deci, să ne întrebăm, este o abordare legitimă? N-ar fi mai bine să avem o abordare de tipul phasing in, treptată, să ne axăm pe anumite directive? Mi se pare că se poate rezolva astfel problema. Nu să începem războaie comerciale într-un moment în care chiar nu vrem să lansăm așa ceva. Deci avem câteva semne de întrebare aici și să nu uităm un alt lucru. Doar pentru că un bun este în afara Uniunii Europene și ajunge pe piața unică, nu înseamnă că este produs pe de-a întregul în afara Uniunii Europene. Sunt companii europene care probabil sunt implicate în lanțul uh, de furnizări și uh, poate că prin măsurile acestea venim chiar în detrimentul propriilor producători. Cu privire la conformitate, e clar că trebuie să demarăm lucrurile în mediul online, ar trebui să avem simplificare administrativă și nu doar uh, de dublare. Trebuie să fie implementată legislația tehnică în vigoare și să spunem că um, e important să fie respectate normele în mediul online. E important să existe și o bază de date cu privire la cum este furnizată informația, iar în ceea ce privește parteneriatele de conformitate, considerăm că este important ca ele să rămână, pentru că sunt uh, anumite oportunități și garanții cu privire la transparență. Și astfel vom evita apariția conflictelor de interese. La final vreau să spun un lucru. Au apărut uh, tot felul de uh, chestiuni ce țin de peer review um, și tot ceea ce a apărut uh, la dezbaterea despre um, aprobarea de tip și mi se pare că sunt elemente care pot fi preluate. Mai uh, omologarea de tip, mă scuzați. Mi se pare că sunt câteva elemente care pot fi preluate de acolo aici. Să vedem cum evoluează lucrurile la Parlament și la Consiliu. Eu unul aș Uh, vrea să nu reinventăm noi roata aici și să ne dăm seama că omologarea de tip reprezintă cumva un tipar foarte bun pentru numeroase idei utile. Mulțumesc raportorului pentru muncă, comisie pentru propunere și sper să putem uh, lucra într-o manieră constructivă. Mulțumim foarte mult. De la alte, domnul Selimovici. Mulțumesc raportorului Danti pentru contribuția la această dezbatere. Cred că această propunere ne va ține ocupați. Dacă bine am înțeles eu ce au spus colegii mei. Sunt bune lucrurile care s-au obținut până acum, dar iată că sunt diferențe de opinie substanțiale și pentru acestea trebuie să găsim o soluție. Cu toții susținem propunerea Comisiei. Există și studiul de impact foarte clar S-au menționat, s-a menționat jucăriile și da, în cazul acestora este supraveghere, dar sunt 2026 de notificări cu privire la jucării periculoase. S-a întâmplat în 2016. În mod clar, există un motiv de supraveghere. Pentru restul pieței, inclusiv jucării, avem 0 de până la 0,5 supraveghere uh, de piață per un milion de locuitori. Ce înseamnă asta? Că trebuie făcut ceva. Pe fondul acestei probleme, salut uh, propunerea Comisiei cu îmbunătățirile făcute de domnul Danti la următoarele aspecte. Cu privire la comerțul electronic, ne bucură faptul că uh, se ține cont de provocările puse de acest domeniu, mai ales determinând statele membre să ofere resurse și suficient personal pentru verificarea conformității produselor în mediul online. Cu privire la articolul 7, acordurile de parteneriat pentru conformitate. El ar trebui eliminat, pentru că poate da naștere unor conflicte de uh, interes. E cumva ciudat să plătești pe cineva pentru că mai târziu aceeași persoană să-ți facă o verificare dificil. Și nu în ultimul rând, susținem schimbările propuse de domnul Danti în ceea ce vește rețeaua din Uniune pentru um, conformitate. Este o idee bună. Dar, în continuare, sunt câteva prevederi cu care nu putem fi de acord. Atât din raportul domnului Danti, cât și din propunerea comisiei. La articolul 4. Nu suntem de acord că ar trebui să numim o persoană responsabilă pentru conformitate în sine. Mă tem că o asemenea schimbare ar transmite un mesaj uh, mixt uh, părților interesate. Cine să fie direct responsabil de nonconformitate? Se va crea haos. Eu aș susține propunerea inițială, după cum a fost formulată de comisie. Se știe care e problema. Autoritățile de supraveghere a pieței au uh, dificultăți în a lua legătura cu operatorii economici din afara Uniunii Europene. În al doilea rând, cu privire la baza de date pentru conformitate propusă de domnul Danti, eu unul nu înțeleg cu ce valoare adăugată vine aceasta. Resursele sunt deja limitate cu privire la supravegherea pieței. Să uh, mai cheltuim totul pe uh, verificări uh, și documentație? Pentru că, în general, o baza de date formalizată nu înseamnă automat uh, conformitate. Trebuie să existe verificare la fața locului. Și nouă ni se pare că este un subiect destul de greoi. Articolul 14. Cu prerogative minime de oferit autorităților de supraveghere a pieței. În general sunt de acord cu lista de aici dar consider că unele prerogative merg cumva prea departe și deci aș vrea să uh, consolidăm puțin uh, ideea de proporționalitate. Unele prerogative, cum ar fi prerogativul de a închide uh, pagini de internet sau de a face inspecții la fața locului, iată prerogative care ar putea fi uh, exercitate după o decizie în instanță. Ar putea fi o problemă pentru legislația noastră, dar ar putea fi o problemă pentru noi toți în general. Să vedem exact câtă putere vrem să oferim acestor supraveghetori de piață. Mai vrem să vedem și câteva modificări pe aici pe acolo. Vom reveni oricum cu amendamente, mulțumindu-i domnului Danti pentru un raport de foarte bună calitate. Așteptăm cu nerăbdare discuția cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc! And then, uh... Mulțumesc foarte mult! Domnul Zulo de la EFDD. Relator. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu raportorului pentru prezentarea acestui proiect de raport. Pornim de la premisa că prezența de mărfuri contrafăcute sau defectuoase pe piața unică nu e doar un pericol pentru sănătatea consumatorilor, ci și o distorsionare la adresa concurenței. Deci trebuie făcută ordine în acest sector și trebuie să-i, um, să le lesnim sarcina consumatorilor și producătorilor um, corecți. Acum, referitor la diferitele articole, noi suntem pentru existența unei baze de date europene în legătură cu conformitatea produselor și în această bază de date credem că ar trebui să se țină cont și de incidentele existente legate de fiecare produs ar putea fi un sistem care să ne ajute atunci când se face o analiză pentru a înțelege ce se întâmplă pe piața internă și um, ne-ar permite să reacționăm rapid. Deci să avem o imagine a ceea ce nu funcționează în acest domeniu. Însă ne opunem uh, idei de colaborare între autoritățile supravegherea piaței și operatorii economici prin parteneriate public-privat. Uh, nu am face decât să uh, ajungem din nou la conflictul de interese între cel care controlează și cel care e controlat. Există uh, companii care au deja politici bune pentru a îmbunătăți serviciile oferite cetățenilor. Contăm printre orientările noastre și pe principiul uh, precauției. E important să se poată acționa rapid când ceva nu funcționează, însă trebuie să privim lucrurile din perspectiva consumatorului, deci să avem niște mecanisme eficace fără să ne pierdem în meandrele birocrației. Deci nu trebuie să treacă prea mult timp până uh, la momentul în care este întreprins o acțiune în caz de nefuncționare a sistemului. Noi credem că trebuie să ne îndreptăm către o piață comună. Deci când vorbim despre autorități vamale, ne așteptăm ca uh, prin acest regulament să punem, să facem puțină ordine în legătură cu ceea ce se întâmplă um, la diferitele puncte de uh, intrare pe teritoriul Uniunii Europene. Deci vrem ca toate controlele efectuate Știm că sunt foarte multe în uh, Uniunea Europeană, însă când ne gândim la tehnicile de control, acestea ar trebui să fie armonizate. Trebuie să punem capăt acestui mecanism nesănătos prin care o marfă care vine fără autorizație într-un port găsește totuși porțile deschise dacă se uh, orientează către un alt punct de intrare. Acum, referitor la sancțiuni în caz de neconformitate sau de mărfuri contrafăcute. Acest principiu trebuie să se bazeze pe daunele cauzate. Și, bineînțeles, sancțiunile trebuie să fie proporționate, să fie mm, disuasive și, de asemenea, trebuie să fim atenți că aceste sancțiuni, pe de o parte, să nu ducă la apariția unor instrumente nedrepte dar pe de altă parte, nu ar trebui să fie și nu ar trebui să fie o scurtătură, să spunem așa, folosită de unii pentru a pedepsi pe unii sau pe alții pentru că au profitat pe de altă parte, cred că ar trebui să avem un uh, sistem care să le ofere consumatorilor um, liniște și încredere în ceea ce privește um, achiziționarea de produse, să aibă încredere în calitatea și siguranța acestor produse. Și de asemenea să nu uităm că avem nevoie de un sistem care să încurajeze o concurență sănătoasă și să creeze o piață cu șanse egale pentru toate companiile. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Acum pentru Comisia Europeană, domnul Nunes del va lua cuvântul. <clears throat> Hello. Um... Bună ziua. Mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. O să încerc să rezum uh, ideile noastre în acest uh, moment. Vreau să subliniez că există o convergență Uh, de vederi între raportul domnului Dante și noi în ceea ce privește aspectele esențiale ale propunerii. Ne bucură că domnul Dante și nu numai el, mulți dintre dumneavoastră sunteți pentru o rețea consolidată europeană de supraveghere a pieței care să promoveze priorități comune, o evaluare comună a riscului, condiții relativ uh, similare de control, uh, cum uh, ar fi și condiții echitabile de concurență, care considerăm că nu este în momentul de față, cu vreo 500 de autorități disparate, cu resurse financiare disparate și ajung la următorul punct, unde sunt de acord cu domnul Danti. Dimensiunea financiară este cheie, în sensul că dacă dorim să rezolvăm problema eh, supravegherii pieții, vorbim în special de o problemă legată de eficiență administrativă și calitate, finan suportul financiar contribuind foarte mult la aceasta. Supravegherea pieței nu funcționează bine acum pentru că autoritățile uh, sunt uh, în lipsă de fonduri, în lipsă de uh, personal, duc lipsă de uh, numerar. De asemenea, ne bucură ideile domnului Danti și anume consolidarea evaluărilor uh, peer, uh, care ar fi o idee bună în uh, supravegherea pieței, făcută de rețea bilateral sau de ambele. În felul acesta putem să progresăm pentru că vorbim despre un spațiu comun, dar care nu este în momentul de față sub un control comun. În primul rând vreau să subliniez că din punctul de vedere al Comisiei există o convergență de puncte de vedere între noi, Parlament și în special domnul Danti. Uh, sunt și alte chestiuni care trebuie perfectate sau aspecte asupra cărora nu suntem tocmai de acord. Nu cred că am auzit uh, argumente care să mă convingă că trebuie uh, să mergem dincolo de ceea ce am uh, propus noi, deși mă bucură să continui o discuție cu domnul Danti în legătură cu ceea ce dorește să se facă mai mult ca responsabilitate și persoane responsabile, însă cred că noi rămânem la propunerea inițială și mă prevalez de acest uh, prilej să spun încă o dată că am verificat persoana responsabilă nu uh, este o încălcare a uh, regulilor uh, OMC. Persoana responsabilă a fost supusă unui studiu de impact, deci terțele țări trebuie să fie supuse aceluiași uh, control și supraveghere a pieței ca cele din uh, Uniunea uh, Europeană. În ceea ce privește parteneriatul, m-a bucurat să aud atât din partea domnului Danti cât și din partea colegului care l-a înlocuit pe domnul Caras că nu există o poziție din principiu Ceea ce Comisia dorește să evite este ca companiile europene să primească mesajul că uh, supravegherea piesei este o chestiune de poliție, de control. Nu este un mesaj care să ne ajute în această propunere. Cred că am putea să... Am vorbit cu domnul Danti ieri și înțeleg că linia roșie unde se oprește este că nu dorește ca autoritățile de supraveghere a pieței să fie uh, plătite de întreprinderi pentru a fi uh, susținute, ceea ce pune o problemă de imparțialitate și independență. Uh, aș uh, fi încântat să vedem dacă putem să ajungem la un compromis pe această temă cred că există o cale de a ajunge la un compromis între pozițiile noastre care nu diferă foarte mult în această privință. În ceea ce privește baza de data conformității, din nou uh, o să vorbesc în continuare cu domnul Danti. Însă, uh, ideea nu arată rău la prima vedere să punem toate declarațiile de conformitate într-o bază de dată, însă mă tem oarecum de aspectele logistice și de uh, infrastructură ale bazei de date. Nu știu cât de ușor va fi. Mie mi se pare că lucrurile sunt complexe. S-a sugerat ca declarația de conformitate să fie pusă pe uh, site-ul pe internet al fiecărei uh, companii, uh, ceea ce mi se pare mult mai ușor din punct de vedere tehnic. acest aspect gigantic uh, infrastructural mă face uh, să uh, fiu reticent. Una dintre criticile majore legate de ceea ce se face în supravegherea pieței în momentul de față este că totul se face mai mult pe hârtie, însă supravegherea pieței care de fapt contează uh, este uh, pe baza uh, controlului produselor, ceea ce înseamnă foarte mult. Dacă ne limităm la controlul uh, evaluării de conformitate și asta înseamnă resurse pentru crearea acestei baze de date, după părerea mea este că pierdem uh, din vedere aspectul esențial al supravegherei pieței. Nu spun că niciodată, nici peste uh, cadavrul meu nu vom avea în vedere o această uh, o astfel de uh, idee. Nu pot să spun asta, dar vom mai aștepta să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră și raportorii din umbră sunt într-o relație strânsă cu dumneavoastră. Nicola, ai remarci? Da, bineînțeles, dacă îmi permiteți, le-aș mulțumi tuturor colegilor pentru observațiile importante. Nu e o muncă ușoară, textul e foarte lung, va trebui să analizăm foarte bine textul, să ținem cont și de ce s-a spus astăzi. Aș vrea să reiau trei lucruri. În primul rând, articolul 7. Linia roșie, cred că e următoarea. Nu trebuie să existe o finanțare directă între companii și autoritățile de supraveghere a piețelor. Avem un model, știm ce s-a întâmplat la Dieselgate. Există state unde autoritățile supraveghere au fost finanțate de industria auto, deci nu trebuie să avem aceeași posibilitate inclusă și în acest sistem. Deci e un element care mai devreme sau mai târziu va duce la apariția unor conflicte de interes. Acum, în al doilea rând, o cooperare mai mare necesar finanțarea, însă e elementul care ar putea distorsiona structura de supraveghere a pieței. În al doilea rând, ba, ă, baza de date. M-am gândit, propunerea comisiei spune că fiecare trebuie să pună la dispoziție pe site propria documentație. După aceea am mers la Livorno, colegul Selimovic, și acolo ne-au arătat cum mărfurile contrafăcute vin practic cu un dosar privitor la, omo, la omologare. Deci pentru a controla acel dosar, autoritățile supraveghere trebuie să scrie Ministerul Italian, dar omologarea în engleză, deci se scrie, după aia se face traducerea, se trece din nou pe, pe, la ministerul respectiv. Cei care produc mărfuri contrafăcute <laughs> uh, falsifică și declarații de conformitate, bineînțeles. Uh, și avem nevoie de un funcționar care să vadă produsul cu o certificare de conformitate și uh, să poată să verifice, să vadă cine e producătorul, importator, să vadă dacă trebuie documentația de la produsul respectiv e reală și corespunde produsului pe care îl are în fața ochilor. Eu cred că schimbul de informații care trebuie să existe prea, între prea multele autorități de supraveghere a pețelor ar putea să se, se, se modifice, să ne bazăm pe un sistem informatic care să ușureze într-un anumit fel schimbul de informații. Acesta este obiectivul. Să nu creăm prea multe uh, baze de date și site-uri internet, să avem un loc comun unde toată lumea să pună informații respective la care să aibă uh, acces toate autoritățile de supraveghere de pe piața unică și să aibă acces rapid, instantaneu. Articolul 4. Persoane responsabile. Eu cred următorul lucru că trebuie să oferim aceleași condiții producătorilor europeni și celor din restul lumii, ale căror produse le importăm în noi. Dacă o companie europeană produce ceva Există o adresă, o persoană responsabilă care poate fi localizată. Deci compania e responsabilă pentru tot ce face. De ce un importator de o companie care produce în China, produce în China sau cine știe unde, ar trebui să fie mai puțin, să fie mai puțin uh, responsabilă? Eu nu vreau să creez avantaje pentru companiile europene, ci îmi doresc aceleași obligații pe care le au uh, companiile europene. Nu e posibil ca în Uniunea Europeană, unde există autorități, sisteme de vigilență și de supraveghere, să fie dezavantajate de, o, de cineva care importă produse pentru care nu putem uh, stabili uh, cine e responsabil. Acestea sunt ideile mele, oricum vom discuta foarte mult, vom avea foarte multe de făcut împreună. Peste câteva zile se încheie termenul de înaintare amendamentelor, deci aștept uh, să văd care sunt contribuțiile colegilor și vă reamintesc că e ceva foarte important, urgent și trebuie să facem treaba bine dar și înainte de sfârșitul acestui mandat. Deci avem nevoie de niște norme și proceduri care să ajute Uniunea Europeană să uh, le pună la dispoziție cetățenilor produse mai sigure. Mulțumesc foarte mult. Uh, Nicola Danti a menționat un termen. Termenul de depunere a amendamentelor este 22 mai la prânz încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul uh, punct, uh, proiectul de raport în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a uh, bunurilor puse pe piață Uh, în alte țări. Domnul Ștefane, care cuvântul? Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În primul rând, uh, vreau să apreciez propunerea comisiei, care este o bază bună de discuție. Sunt trei puncte la care vreau să mă refer cooperarea administrativă și întărirea a punctelor de contact. Cred că uh, cooperarea transfrontalieră între punctele de contact uh, ar trebui uh, să fie întărită. Trebuie să folosim solvitul și discutăm deja despre această chestiune cu părțile interesate. Și în al treilea rând am propus întărirea nivelului european și rolul Comisiei Europene în recunoașterea reciprocă Cred că ar fi uh, inteligent să uh, creăm un uh, grup de coordonare cu un rol important al Comisiei în uh, factorul decizional și în hotărârea lit uh, litigiilor legate de această temă. Așa cum am uh, menționat, uh, ne-am întâlnit deja cu niște uh, părți interesate. Uh, Uh, cred că până la 22 mai, termenul stabilit, uh, vom putea să respectăm acest termen. Ieri ne-am întâlnit cu raportorii din umbră și aștept să cooperez uh, cu toți ceilalți. Mulțumesc! Mulțumesc! Virginie Rozier, raportor din umbră pentru socialiști și democrați. Avem un proiect al Comisiei uh, care mm, uh, pune bine în uh, evidență cadrul recunoașterea reciprocă. Suntem pe linia jurisprudenței. Mulțumesc raportorului pentru acest excelent proiect de raport. Este un dosar care va fi obiectul unui larg consens. Totuși sunt și câteva rezerve în uh, proiectul inițial al Comisiei, ca și în proiectul de raport. Mi se pare că încă sunt câteva zone uh, care merită să fie clarificate și acesta este și sensul amendamentelor pe care le voi depune. În special, e vorba de două aspecte. Primul, declarația de recunoaștere reciprocă făcută de întreprinderi și, doi, modalitatea de evaluare a produselor, articolele 4 și 5 ale textului. Primul punct, pentru recunoașterea reciprocă, sunt uh, de acord uh, să recurgem la uh, uh testarea punerii pe piață dacă un produs este deja pe o piață a unui stat membru uh, Trebuie să evităm însă ca aceasta să fie un cec în alb care să uh, împiedice, de fapt, statele membre și autoritățile să aprecieze în mod corect uh, situația. Trebuie să putem uh, transmite autorităților naționale elementele care le pot face să-și exercite în mod normal uh, prerogativele. Trebuie să precizăm modalitățile uh, Uh, ale acestei puneri uh, legale pe piață. Apoi, în ceea ce privește evaluarea produselor, aici suntem în domeniul recunoașterii reciproce. Toate mărfurile, bunurile care sunt în circulație uh, pe piața europeană prin definiție sau dacă e vorba de domenii care nu sunt armonizate, statele membre au competența să, define, să definească reguli naționale. Asta înseamnă uh, că trebuie să continuăm cu armonizarea, însă, prin definiție, este o prerogativă uh, a statelor membre. Aici uh, uh, trebuie să le coordonăm cu directiva din mai 30-35 Orice regulă care nu este notificată nu este opozabilă operatorilor economici, agenților economici, asta e foarte clar. Dar dacă s-a dat o astfel de notificare, este clar că dispozițiile adoptate de state sunt în, într-un, în legitimitate. Deci trebuie să le considerăm ca pe deplin aplicabile. Susțin raportorul uh, utilizării Solvit, necesitatea de a întări Solvitul pentru a rezolva problemele aplicării dreptului european. Trebuie ca uh, Comisia uh, să se poziționeze corect în rețeala, în rețeaua Solvit, astfel încât să, să impunem termene rezonabile cu răspunsuri care să fie clare atât pentru statele membre, cât și pentru agenții economici. Și un, ult punct, un ultim punct pe care aș dori să-l uh, întăresc uh, sunt uh, punctele de informare despre produs. Aceste puncte de informare uh, trebuie să joace un rol uh, consolidat pentru informarea reciprocă și aici trebuie să ne asigurăm că tot aceste se fac într-un termen rezonabil. Acestea sunt uh, cele patru puncte pe care am vrut uh, să le menționez. Mulțumesc uh, Comisiei și raportorului pentru munca sa excelentă. Și uh, Emma McClarking în numele ECR. Salutăm uh, acest proiect de raport. Apreciem intenția raportorului de a simplifica și de a clarifica uh, procedura pentru aplicarea principiilor recunoașterii reciproce. Așa cum s-a spus ieri la întâlnirea raportorilor din umbră, uh, ne preocupă problema securității. Acest uh, concept este foarte vag și aceasta permite impunerea de reguli la nivel național Uh, ceea ce constituie un obstacol pentru recunoașterea uh, reciprocă. Uh, comisia a elaborat linii directoare ca parte a planului de acțiune pentru recunoașterea reciprocă. Deci ECR-ul uh, salută amendamentul 21 care arată că uh, problemele de uh, securitate uh, sunt uh, primordiale. Articolul 8 uh, privind utilizarea Solvit. Totuși, așa cum am spus ieri, Trebuie să creăm un uh, grup de coordonare, însă nu vedem cum acest lucru ar adăuga o valoare la ceea ce există deja și acest lucru nu ar putea să ușureze povara administrativă. Uh, articolul 4 și 5, mulțumim raportorului pentru propunerile sale. Pentru alte, o să fiu subcint, o să spun câteva lucruri în numele alte, deși acestea au fost puse, și nouă ni se pare că este un raport pozitiv și promițător. Până acum raportorul a făcut o treabă bună. Avem și noi uh, aceleași preocupări cu grupul ECR. Uh, împărtășim uh, același punct de vedere. Trebuie să clarificăm câteva aspecte și să depunem niște admini, uh, niște amendamente. Ieri am vorbit despre Solvit. În întâlnirea raportorilor din umbră am uh, o serie de îngrijorări în legătură cu construcția acestui mecanism Solvit uh, uh extins, consolidat. Am fost uh, raportor Uh, și am încercat atunci să întărim uh, sistemul uh, Solvit, însă aud acum de la companii că au și ele niște îngrijorări în această privință. Dacă încercăm să facem din Solvit singurul mecanism la care pot să recurgă dacă au plângeri de făcut, atunci nu este bine. Solvitul nu poate să fie o instituție care să rezolve tot. Uh, și, pe de altă parte, companiile ar dori să aibă un loc unde să se poate adresa dacă există blocaje și toată lumea arată către comisie. Și, practic, ce avem aici este uh, o uh, situație în care uh, ne-am dori să existe și alte soluții. poate uh, ca Solvitul cu o nouă față să răspundă la toate aceste cerințe, am uh, niște îndoieli. Deci, voi încerca, ceea ce va face ALDE este să vină cu niște amendamente în această privință și să încercăm ca Comisia să aibă un rol în uh, toate acestea fără să creăm niște sisteme separate, pentru că nici raportorul nu dorește acest lucru. Deci trebuie să realizăm un echilibru. Însă o să încerc să vin cu un amendament în acest sens. Uh, Mulțumesc foarte mult! Domnul Munoz de Almeira are cuvântul acum. Mulțumesc pentru aceste observații foarte constructive și salutăm sugestia raportorului. E vorba de punctele esențiale din propunerea noastră. Domnul Stefanec uh, a făcut o propunere de clarificare cu privire la procedura de a evalua produsele care au fost puse pe piață legal în alte state membre. E vorba de stabilirea unor uh, termene și salutăm aceste schimbări pentru că se mențin garanțiile procedurale, ceea ce este crucial pentru o bună funcționare a principiului recunoașterii reciproce. În ceea ce privește centrul solvit, rolul este mult mai bine da definit, e vorba de rolul de mediator la nivel de procedură și intervenția comisiei este consolidată. Adică va trebui să avem un aviz vom avea o mai puțină marjă de discreție decât uh, sugeraserăm noi, dar credem că aceste proceduri, uh, aceste schimbări vor uh, îmbunătăți procedura, vor oferi operatorilor economici o alternativă prietenoasă față de o procedură în instanță îndelungată și scumpă. Adesea nu se preferă această opțiune, fiindcă nimeni nu va merge în instanță pentru negarea dreptului de recunoaștere reciprocă. Toată lumea știe cât uh, de mult durează și ce costisitor este. Cu privire la centrele Solvit, se spune că um, Întreprinderile ar prefera să fie implicată comisia și nu solvit. Ne măgulește acest fapt, dar nu putem să intervenim noi de fiecare dată pentru toate problemele de piață internă și Cred că este o oportunitate extraordinară oferită, de fapt, rețelei Solvit. Ea poate arăta de data aceasta de ce este capabilă. Deocamdată nu e prea multă uh, expertiză pe libera circulație a bunurilor. Adesea uh, ne-am axat pe diplome, pe profesii reglementate și pe persoane. Dar trebuie să începem la un moment dat de undeva și va fi foarte interesant să urmărim evoluțiile. Eu nu întrezăresc o altă cale. Alternativa ar fi să alătur, să, să uh, oferim, să, să cerem resurse uh, adiționale extraordinare pe care nu le vom primi niciodată. În ceea ce privește termenul impus nouă cu privire la emiterea unui aviz, avem semne de întrebare. Pe de o parte, înțelegem dorința Uh, că trebuie să existe un termen cât mai strict posibil, dar problema este următoarea. Adesea vom fi interpelați în uh, diferite limbi și va trebui să așteptăm mai întâi o traducere pentru a putea da un aviz, mai ales dacă este vorba de implicare a două state membre, deci e și mai rău, e vorba atunci de două limbi străine. Și adesea în ceea ce privește disputele cu privire la recunoașterea reciprocă, ele par simple în aparență, însă se referă la tot felul de chestiuni de um, mediere cu privire uh, la circulația bunurilor, la protecția consumatorilor și așa mai departe. Sau siguranță. Noi însă ne vom strădui să respectăm uh, termenul pe care ni-l uh, dați în calitate de legiuitor dar să nu existe riscul de a impune un deadline care să înrăutățească calitatea avizelor noastre. Cu privire la cooperarea administrativă, salutăm propunerea domnului Stefanec de a avea un cadru mult mai uh, ferm. E vorba și de grupul pentru recunoaștere reciprocă, care va avea anumite sarcini. Cooperarea între administrații este un element cheie pentru implementarea normelor în vigoare. Termenul propus de domnul raportor pare să fie de bun simț. Este o contribuție extrem de constructivă la propunerea noastră, așteptăm cu nerăbdare celelalte discuții și ne dorim ca această propunere să fie, uh, depus, să fie adoptată în acest mandat pentru a putea fi transpusă cât mai repede. Din ce am ascultat astăzi la Consiliu și acum aici, cred că suntem pe drumul cel bun. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, dacă dorește la final raportorul să intervină. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și Vă mulțumesc uh, tuturor pentru comentariile constructive și pozitive. Iată, am uh, speranța că uh, vom reuși să găsim un acord. Nu sunt puncte conflictuale. Vom reuși să formulăm amendamentele de compromis. Și mă bucur să putem coopera și sper să pregătim un bun rezultat final. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Termenul pentru amendamente, 22 mai. Înțeleg că ați primit deja mult material, deci numai bine în continuare. Acestea fiind spuse, putem să punem capăt uh, reuniunii din această după-amiază. Următoarea este mâine dimineață la ora 9. Mulțumesc uh, foarte mult interpreților și vă mulțumesc și dumneavoastră. Vom lua o scurtă pauză pentru că avem uh, la patru reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc!